electoral, crearea unei uniuni a piețelor de capital. Are cuvântul domnul Gualtieri. Grazie, grazie, Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar Hill. Cu acest raport, cu această rezoluție, Parlamentul European își exprimă sprijinul ferm și hotărât la proiectul Uniunii Piețelor de Capital. O primă contribuție la definirea agendei instituțiilor europene și la definirea unui plan de acțiune al Comisiei. Uniunea piețelor de capital reprezintă o componentă decisivă dintr-o strategie mai largă de sprijinire a creșterii economice și a stabilității financiare. Poate să ofere o mai mare diversificare a surselor de finanțare ale economiei, care trebuie să completeze și nu să se substituie finanțării bancare poate să stimuleze o alocare a resurselor financiare mai eficientă prin piața internă, independent de locul unde se află um, cel care profită de pe urma creditului respectiv și se permite de asemenea o mai bună, mai bun control al riscurilor și mai bună absorpție a șocurilor. Uniunea piețelor de capitaluri este necesară pentru a favoriza dezvoltarea, creșterea, internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii și pentru a stimula canalizarea resurselor financiare spre investiții pe termen lung care să sprijine economia reală, creșterea și dezvoltarea economică. Noi suntem de acord cu Comisia că e nevoie de o abordare în același timp ambițioasă, dar și pragmatică, concretă. Și avem deci o viziune amplă de perspectivă, dar sprijinim de plin primii pași pe care i-a anunțat Comisia rezoluția foarte bogată a colegului Balț cu siguranță va contribui la ilustrarea acestui sprijin. Eu doresc să subliniez câteva aspecte. Sprijin definirea de standarde, mm, revizuirea directivei privind prospectul, dar și standardizarea anumitor instrumente financiare. Sprijin acordat informațiilor privind solvabilitatea întreprinderilor, mai ales a celor necotate la bursă, pe bază voluntară, bineînțeles, dar poate și o bază de date sau chiar o agenție care să gestioneze aceste informații. Și apoi uh, vom trece la elemente mai complexe, cum ar fi disciplina privind insolvența uh, sau problema impozitării și provocarea legată de consolidarea supravegherii până la atinge obiectivul supravegherii unice. Parlamentul, bineînțeles, dorește să participe la aceste eforturi, suntem prezenți și vom contribui uh, activ la definirea și punerea în aplicare unei foi de drum pentru această Uniune a pieților de capital. Mulțumesc! Balz să ia cuvântul pentru 2 minute și 30 de secunde Mulțumesc, domnule președinte piața Uniunea piețelor de capital e un subiect important pentru această legislatură. Noi sprijinim această Uniune a piețelor de capital pentru că duce la o mai bună uh, diversificare a acestor aspecte în Uniunea Europeană. Va duce la o îmbunătățire a situației IMM-urilor și e importantă și pentru serviciile pe piața unică și poate duce la creșterea încrederii consuma- consumatorilor. De aceea noi sprijinim obiectivele acestui document, însă avem și cereri clare clare în ceea ce privește punerea în aplicare a documentului. Comisia nu primește de la noi un cec în alb. Din punctul nostru de vedere, următoarele sunt foarte importante. Cerem să existe o abordare unică. Uniunea piațelor de capital nu e o alternativă la finanțarea bancară. Ne dorim să existe o consolidare a modelelor de finanțare existente. Uniunea piețelor de capital trebuie să fie un intermediar financiar și trebuie să țină cont de elementele bancare existente. Apoi ne cerem o, cerem o abordare europeană. Uniunea piețelor de capital nu e o uniune bancară. Aceasta trebuie să aibă aceleași măsuri pentru întreaga Uniune Europeană. Nu ne dorim să copiem un model din statele terțe, ci ne dorim un model care să se plieze pe modelul nostru de finanțare european. Ne dorim să existe o analiză clară. Uniunea piețelor de capital trebuie să uh, fie eficientă acolo unde există nevoie de ea. Toate acestea trebuie să fie analizate și să vedem dacă în uh, fiecare stat membru poate să existe așa ceva și în Uniunea Europeană. Această uh, nouă Uniune trebuie să învețe din greșelile trecutului. Ceea ce s-a întâmplat cu criza financiară în 2007-2008 în ceea ce privește piețele de capital nu trebuie să se repete. În al patrulea rând, ne dorim să existe un folos foarte clar pentru Uniunea piețelor de capital nu trebuie să uh, aibă de pierdut în acest joc, ci trebuie, și trebuie să ducă la îndeplinire ceea ce promite. Trebuie să existe o reglementare mai bună pentru IMM-uri. Pentru noi, Uniunea Piețelor de Capital poate să existe doar atunci dacă climatul de investiții în Europa va fi îmbunătățit. Și aici e foarte important să existe un climat stabil, politic și economic. E nevoie de asemenea de reforme în ceea ce privește sectorul financiar. Mulțumesc! Rog acum pe domnul comisar Hill să ia cuvântul. Uh, domnule președinte este un moment important pentru uniunea piețelor de capital și aș dori să i mulțumesc domnului gualtieri și domnului balz pentru că au uh, pus contextul în acest mod atât de clar. este vorba despre un proiect clasic pentru piața unică pentru toate cele douăzeci și opt de state membre pentru că și pentru cele care au piețe dezvoltate de capital și cele care nu au și cele care, și aș vrea să subliniez că cele care nu au piețe puternice de capital vor avea cel mai, bun, cel mai mult de câștigat, pentru că vor crea condițiile pentru uh, un flux de capital transfrontalier în favoarea IMM-urilor, oriunde ar funcționa acestea, pentru a sprijini uh, măsuri de finanțare de toate tipurile. Și aceasta este o prioritate uh, foarte importantă a Uniunii Piețelor de Capital. Uh, să vină în sprijinul finanțării IMM-urilor în completarea fondurilor bancare, creditelor bancare. Am văzut uh, exemple de idei europene, de afaceri europene care s-au orientat către Statele Unite pentru a obține finanțare. Eu aș vrea ca aceste proiecte să rămână și să se dezvolte aici în Europa. Vom revizui uh, directivele și reglementările privind uh, capitalul de investiții pentru a-l uh, sprijini, pentru a sprijini IMM-urile. Uh, vom încerca să um, revitalizăm piața europeană a valorilor mobiliare, a securitizării. Astfel, băncile vor putea să acorde împrumuturi mai uh, multe și mai mari, inclusiv IMM-urile. IMM-urilor vom uh, îmbunătăți de asemenea și informațiile privind creditele pentru ca IMM-urile să aibă un acces facilitat la acestea. Cred că știm foarte bine care sunt pașii care s-au făcut în ultimii cinci ani pentru îmbunătățirea reglementării piețelor de capital. Uh, este clar că trebuie să profităm de impactul acestor reglementări și uh, că trebuie să avem o reacție proporțională, o reacție rezonabilă. Sunt de acord cu acest lucru. Trebuie să vedem dacă bazele care au fost puse sunt suficiente, însă se cere de asemenea o convergență mai mare pentru un teren de joc echitabil. Trebuie de asemenea să ne uităm la cadrul uh, macroprudențial în septembrie ne vom publica planul de acțiune concret și acesta va fi urmat de acțiuni practice care se vor uh, referi la securitizare, uh, de asemenea se vor referi la um, pachetul Solvență 2 și uh, cerințe de capital și la propunerile privind uh, revizuirea directivei privind perspectivele. Este nevoie de un efort uh, consistent, consecvent în următorii ani, însă avem nevoie de progrese rapide și cred că aceste prime uh, proiecte pot fi accelerate pe agenda legislativă. Uh, mă bucur că vom avea această colaborare, că vom lucra împreună și mai ales mă bucur că vom avea ocazia să uh, ajutăm, uh, să ajutăm pe întreprinzătorii europeni să aibă un acces facilitat la credite, uh, că vom sprijini investițiile transfrontaliere și astfel cred că vom putea să îmbunătățim stabilitatea financiară. Rog acum pe domnul Zalba să ia cuvântul pentru două minute. Gracias, presidente. Querido comisario, señor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, ultimele evenimente din Grecia Uh, arată că e nevoie de mai multă Uniune Europeană, de mai multă integrare economică, de o uniune bugetară și de o uniune politică cu aceleași reguli. E nevoie și de mai multă creștere economică. Piața unică a capitalurilor este tocmai unul dintre instrumentele care permit atingerea celor două obiective și, și concilierea lor, pentru că piața unică a capitalurilor ar permite acordarea întreia piețelor financiare ale statelor Uniunii Europene. Astfel, s-ar stimula finanțarea IMM-urilor, adevărat motor al creșterii economice și al creării de locuri de muncă. Iată, acesta este calea de urmat, domnilor și domnilor deputați. Nu trebuie să-i amegim pe cetățenii europeni. O datorie unui stat suveran cu maturitate de 16 ani nu va permite să promoveze creșterea economică. Doar cu creșterea economică um, se poate um, sprijini această situație durabilă a datoriilor. Țara mea, Spania, este un exemplu virtuos. E nevoie de mai multă Europa, e mai, nevoie de mai multă integrare economică. Insist, Uniunea piețelor de capitaluri este un prim pas, un pas important pentru a avansa în această direcție. Mulțumesc. Aveți un uh, blue card din partea domnului Coburn. Îl acceptați? Ok, Mr. Coburn, you have the floor. Um, I wonder if the gentleman might agree with me that the reason that... Mă întreb dacă domnul este de acord cu mine și anume dacă e de acord că motivul pentru care piețele de capital de la Londra au atât de mult succes este tocmai faptul că nu sunt dominate de Uniunea Europeană. Deci, o uniune a piețelor de capital nu este de dorit pentru că nu se, astfel nu se um, avantajează capitalismul, ci socialismul, socialismul și acesta nu avantajează piețele de capital. Sunteți de acord? Nu, nu sunt de acord. Piața unică a capitalurilor este un instrument important pentru a ameliora competitivitatea economiei noastre. Put, astfel putem uh, consolida creșterea economică și putem crea locuri de muncă. Și pentru ca această tentativă să meargă la bun sfârșit, trebuie să acopere întreaga Europa, nu doar zona euro. Să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Monsieur le Président, Monsieur le, le Commissaire, Domnule președinte, domnule comisar, este important ca Parlamentul European să se pronunțe înainte ca mm, Comisia să-și redacteze foaia de parcurs pentru piețele de capital. Înainte să vă angajați uh, în acest proiect, aș dori să vă atrag atenția asupra patru puncte. Primul Haideți să ne aducem aminte ce, ce s-a întâmplat în domeniul bancar. Nu puteți să susțineți o piață a capitalurilor fără să susțineți în paralel o supraveghere, o supervizare mm, adecvată a acestor procese. A spus că ne dorim o stabilitate financiară prin acest proces. Atunci va trebui să întăriți caracterul european al supervizării și al reglementării acestor piețe ale capitalului. De asemenea, va trebui să vă uitați la ceea ce se întâmplă în domeniul shadow banking, pentru că altfel Altfel veți crea bule și instrumente de speculare care nu vor fi în slujba obiectivelor nobile pe care le anunțați. A doua dimensiune care trebuie luată în considerare este cea a intereselor specifice pentru zona euro. Nu putem să ne prefacem că piețele de capital nu depind deloc de uh, moneda uh, piețelor respective. Aici aveți o adevărată provocare. În al treilea rând, ne spuneți că astfel IMM-urile vor avea un acces facilitat la piețele de capital. Bine, dar trebuie să folosim o astfel de abordare pentru a orienta fluxurile de capital către locurile unde considerăm că este nevoie de ele pentru a finanța proiectul european. Din acest punct de vedere, avem o prioritate din punctul de vedere al imperativelor legate de o strategie pentru tranziția ecologică pe care trebuie să o susțineți și pe care trebuie să o aveți în minte atunci când avansăm lansați pe calea aceste, acestor piețe de capital. Și ultima observație, n-am văzut nicăieri în textul dumneavoastră aspectele legate de fiscalitate și cred că nu putem să vorbim despre o uniune a capitalurilor fără a vorbi despre fiscalitate. Aștept uh, propunerile dumneavoastră în acest sens. Um, doamna Swinburne nu este deocamdată și atunci am să rog pe domnul De Bacher să ia cuvântul pentru două minute. Uh, um, Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar uniunea energetică este o necesitate piețelor de capital e o parte importantă a proiectului unic european. Cred că scopul său principal ar trebui să fie de a crește diversitatea pe care o caută companiile atunci când caută diferite moduri de finanțare. E o diversitate importantă și pentru investitori atunci când se gândesc ce investiții să facă pe termen lung. Cred că astăzi am intrat într-o eră nouă și e ceva ce e menționat în Cartea Verde. Am trecut de la stabilitate financiară spre o poziție în care analizăm mai mult creșterea, creșterea crearea de noi locuri de muncă și de aceea cred că e nevoie de clauzele de revizuire. Acestea trebuie să fie folosite. Există în diferite legislații care au intrat în vigoare în ultimii ani. Acestea trebuie să fie recalibrate și să ne asigurăm că menținem stabilitatea pe care o avem, însă în același timp crește diversitatea și posibilitățile de finanțare pentru toți actorii de pe piață. Apoi, cred că această uniune a piețelor de capital trebuie să funcționeze astfel încât să elimine barierele. Și e important foarte mult să vorbim și de companii. Vorbim mult de IMM-uri, însă există foarte multe tipuri de companii de care trebuie, pe care trebuie să le avem în vedere. Competențele trebuie să rămână în Europa, finanțarea trebuie să rămână aici. Cred că toate acestea sunt importante. Un ultim punct, trebuie să ne asigurăm că creștem disponibilitatea pentru investitori aceștia vedem că se mută de pe aceste piețe, vedem prin solvenț, Solvență 2 și alte regulamente, trebuie să vedem de ce astăzi asemenea companii nu mai investesc pe piețele noastre. Și apoi ce lipsește din planul dumneavoastră? Nu ați vorbit despre, de exemplu, posibilitatea de a exista un, o companie de pensii paneuropeană, astfel încât să poată să fie acumulate pensiile multor investitori și să existe într-adevăr o bază adevărată pentru Uniunea Piețelor în întreaga Uniune Europeană. Un ultim punct, trebuie să vedeți foarte clar cum funcționează uh, reg- autoritățile de reglementare. Toate acestea trebuie abordate. Grupul nostru sprijină eforturile dumneavoastră și sperăm ca în septembrie să avem o propunere concretă. Mulțumesc! Domnul de Masi, uh, un minut și 30 de secunde. Die Kapitalmarkt- und Krankheiten Europas heilen. Uniunea piețelor de capital, în Europa există prea puține uh, investiții și probleme bancare. Însă când dorești să înlături o boală, trebuie în primul rând să înțelegi care sunt cauzele acestei boli. Cauzele pentru aceste credite slabe în sectorul bancar sunt tocmai faptul că a existat austeritate în Europa, au scăzut salariile, au scăzut ajutoarele statale și de aceea vedem că nu mai există o cerere dinamică de credite. Faptul că băncile nu mai acordă credite are de-a face și cu faptul că exista până acum o piață instabilă. Dacă Comisia ne spune că își dorește acum să existe produse mai sigure, mai transparente, atunci, în primul rând, trebuie să răspundă la întrebarea de ce nu există o piață privată pentru asemenea produse. Acestea nu există pentru că, pentru actorii de pe piață, riscurile sunt prea mari. Și de aceea spunem noi că această uniune a piețelor de capital nu se potrivește contextului, peisajului european. Și există motive pentru care Europa a avut o economie centrată pe bănci, pentru că băncile sunt cele care pot să răspundă și la cerințele IMM-urilor și să le mulțumească pe acestea. Băncile știu ce se întâmplă cu riscurile de investiții. În SUA acestea ocupă o proporție mult mai mare. De aceea nu trebuie să comparăm aici elemente diferite. De aceea noi nu suntem pentru Uniunea Piețelor de Capital. E o soluție falsă. Mulțumesc. Domnul Digold, două minute. Uh, domnule comisar dragi colegi aș dori să vă spun în primul rând că grupul nostru susține ideile de bază ale unei uniuni a piețelor de capital. Știm că sunt probleme și că ele nu s-au micșorat în niciun fel în urma crizei financiare. Uh, piețele noastre financiare au devenit, piața noastră financiară a devenit și mai fragmentată și cred că, domnule comisar, ați um, înțeles bine contextul. În același timp trebuie să fim atenți să nu-i dezamăgim pe cetățeni uh, și să nu le dezamăgim, uh, să nu-i dezamăgim creând așteptări pe care nu le putem îndeplini, pentru că există pericolul să înțelegem greșit um, că uh, furnizarea de credite către IMM-uri ar putea fi facilitată prin deschiderea completă a acestor piețe de capital. De aceea, să nu trebuie să uităm că micile întreprinderi, chiar și din Statele Unite, depind în continuare foarte mult de bani și așa va fi și în continuare. Sigur că este absolut uh, firesc să încercăm să completăm posibilitățile băncilor și propunerea dumneavoastră este foarte logică în acest sens. Însă, uh, nu vom avea decât rezultate limitate dacă nu vom ataca problemele cele mai mari din Europa și acestea se referă la deschiderea piețelor de capital uh, și anume impozitele, legislația privind insolvența, um, regulile de contabilitate, acestea nu se vor schimba și dumneavoastră nu propuneți schimbări în acest sens, așa că nu faceți promisiuni prea mari. Și v-aș mai transmite un mesaj, cred că este important să reconciliem acest uh, proiect cu uh, valorile europene. Asta înseamnă că dacă vorbim despre finanțările pe termen lung, dacă vorbim despre obligațiunile verzi, acestea nu trebuie să uh, fie incluse în niște instrumente specializate, ci atunci când se utilizează piețele de capital, trebuie să arătăm că se reduce uh, cantitatea de uh, CO2, că se fac investiții durabile, deci trebuie să fie niște condiții care să fie uh, care să aducă transparență valorilor europene și acest lucru ar trebui să facă parte din misiunea dumneavoastră. Domnul Wolf, un minut. Okay. Thank you, Mr. Deputy. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Poporul elen a sfidat tactica de intimidare a Uniunii Europene, a Băncii Centrale Europene și a femeiului. Au respins uh, o strategie de bailout creată de tehnocrați într-un vid foarte departe de mizeria poporului grec. Uniunea Europeană a fost cauza acestei situații dificile și aceasta a fost creată de tehnocrați într-un vid uh, departe de cetățeni și, în acest caz, de piețele financiare. Această idee a Uniunii piețelor de capital este încă un vis tehnocratic de control de la centru, creată din nou în vid. Așa cum a spus domnul Hill, este un plan clasic al Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu este o țară, ci este formată din state membre cu cetățeni și tehnocrații nu vor înțelege niciodată de ce au nevoie oamenii de, sau ce doresc oamenii. Uh, Uniunea Europeană nu a putut să ajuta Grecia din cauza acestui plan uh, sortit falimentului și uh, Uniunea Pieților de Capital va fi sortită falimentului. Dați un blue card din partea domnului Frunzulică? Mulțumim, domnul Frunzulică. Mulțumesc. Mr. Wolf, uh, you are coming from UK. Mulțumesc. Domnule Wolf, veniți din Regatul Unit. Știți că sistemul financiar de la City din Londra își bazează activitățile pe piețele de capital ale Uniunii Europene? și că piața de capital, Uniunea piețelor de capital ar putea ajuta mult, inclusiv sistemul financiar din Londra să se dezvolte pe viitor, pentru că păreți să fiți împotriva creării de locuri de muncă chiar în Londra cu poziția dumneavoastră. Îmi răspundeți exact. Dumneavoastră nu înțelegeți faptul că piața de capital de la Londra este o piață internațională, este o piață de capital cu investitori din întreaga lume care vin la Londra, investesc în companii din întreaga lume pentru că înțeleg riscurile legate de aceste țări, înțeleg care sunt riscurile legate de aceste companii, înțeleg că spre deferire de, de spre Europa aceste uh, um, companii nu trebuie să accepte reglementările europene, costurile legate de forța de muncă, toate condițiile pe care trebuie să le respecte întreprinderile mici și mijlocii care fac companiile să plece din Europa. De aceea. Sunt minut 30 de secunde. Colega ik zou me bij collega Wolf willen Dragi colegi, aș vrea să mă asociez uh, la ceea ce a spus domnul Wolf. Cred că trebuie să punem toate aceste lucruri într-o altă perspectivă, pentru că cetățenii europeni își pun întrebări. Uh, ce se va întâmpla cu moneda euro? Uh, a mers prea departe? Este începutul sfârșitului? Iată întrebările pe care și le pun cetățenii europeni. Oare Grecia va fi urmată de Italia, de Portugalia? Și ce face Parlamentul în loc să reflecteze la uh, aceste întrebări dacă nu ne-am mers prea departe cu integrarea, dacă această integrare nu a făcut de fapt decât să strivească competitivitatea Europei? Ei bine, în loc de asta nu ne punem nicio întrebare, mergem pe drumul nostru cu integrarea, continuăm să lărgim Uniunea Europeană, o Uniune mai puternică, iată răspunsul acestui Parlament uh, la ceea ce s-a întâmplat ieri în Grecia. O uniune mai puternică, o uniune a capitalului. Iată răspunsul pe care îl aduceți dumneavoastră. Este logica Uniunii Europene, o uniune europeană care se bazează pe ipoteza că o uniune mai puternică e o uniune mai bună sau o uniune mai mare, o uniune mai bună. Însă populația atunci când o consultăm repetă că are nevoie de o uniune mai puțin prezentă. Și când acest parlament um, a fost ales, um, grupurile, unele grupuri au spus că e nevoie de o uniune europeană Europeană mai puțin uh, uh, prezentă și totuși uh, facem contrariul. Cred că politica merge împotriva acestei idei. Domnul Ferber, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, stimate colege. În primul rând, doresc să Salut această inițiativă a Comisiei pentru Uniunea Piețelor de Capital. Cred că e un proiect important al acestei legislaturi. Domnule comisar, trebuie să fiu cinstit și să vă spun că trebuie să livrați mai mult. Doar că vorbim despre revizuirea directivei privind prospectul, apoi despre consolidarea anumitor sectoare ale pieții, doar prin acestea nu vom ajunge la Uniunea Piețelor de Capital în Europa. Cred că e nevoie de o luare de poziție urgentă în ceea ce privește tot ceea ce s-a făcut până acum pentru reglementarea piețelor financiare. Apoi să vedem unde ce lipsește și apoi, ca să fim cinstiți, să spunem unde am făcut prea multe, pentru că băncile nu mai pot să-și ducă la îndeplinire sarcina lor și anume să acorde credite. Și aici vor face referire la faptul că aud de multe ori în Comisia de la Bazel că se discută că ceea ce am reușit noi să facem, Parlamentul, și anume o corectură în ceea ce privește creditele pe termen mediu, acest lucru ar trebui să fie luat înapoi. E un semnal fals, e un semnal fals pentru IMM-uri pentru că nu duce la o facilitare a situației lor. Trebuie să ne asigurăm că dăm dovadă de mai multă coerență, pentru că acum am ajuns într-un punct în care diferiți termeni sunt folosiți în actele legislative, termeni care nu se mai potrivesc între ei. Avem diferite directive care trebuie să devină acum mai coerente. Și, domnule comisar, e ceva ce mă interesează pe mine foarte mult și anume interacțiunea noastră cu statele terțe. Ați fost în SUA, v-ați ocupat de aceste teme. Am discut, vom discuta și la, în cadrul ECON, vom merge în SUA săptămâna viitoare să vedem cum putem să continuăm și vom uh, discuta și în ceea ce privește TTIP toate subiectele. Cred că e nevoie de un regim foarte clar în ceea ce privește statele terțe, un regim de echivalență, astfel încât să fie consolidate și piețele noastre de capital. Mulțumesc! Eh, doamna Gil, un minut 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte felicitări raportorilor avem un document bun care demonstrează faptul că grupurile din Parlament doresc Uniunea Pieților de Capitaluri pentru a stimula creșterea și crearea de locuri de muncă, pentru a nu pune în pericol stabilitatea financiară. E nevoie de o soluție durabilă. Uniunea Pieților de Capitaluri ar fi trebuit să fie creată deja acum 10 ani, așa că a venit vremea să ne grăbim puțin. Domnule comisar, a spus că Urmează două noi reglementări privind securitizarea și directiva privind prospectul. Le așteptăm, dar avem și uh, obstacole pe care trebuie să le depășim și mulți colegi au făcut referințe la acestea. Lipsa de punere în aplicare consecventă de statele membre. Sunt 27 de regimuri de impozitare și procedurile legate de insolvență. Are Comisia planuri de a face față acestei situații în viitorul apropiat? În plus, dacă dorim să realizăm un Vieților de Capitaluri în următorii patru ani, uh, Um, nu putem să nu ținem cont de inovările tehnologice în sectorul financiar, care evoluează foarte rapid, dar legiuitorii um, nu țin pasul. Și trebuie să recunoaștem faptul că încrederea în serviciile financiare nu mai este ce a fost și poate evenimentele de aseară și rezultatul referendumului din Grecia nu va schimba situația. Deci, cum putem să obținem din nou această încredere? Poate o soluție ar fi dacă Comisia ar propune un pachet de, de detaliu pentru a depăși obstacolele cu care se confruntă cetățenile și societățile în serviciile financiare, pentru că multe proceduri sunt un coșmar pentru investitorii în detai și pentru cetățeni. Să nu uităm că obiectivul este ca Uniunea Europeană să devină un mediu de afaceri atractiv. Cu card din partea domnului Carver. Coburn. Excuse me. Me, Nina. Oh, come on, be brave. <laughs> Haideți, fiți curajoasă. Uh, domnul Lunes, un minut. Micro. Micro. Yeah, okay. Domnule președinte, Europa trebuie să se confrunte cu o nouă realitate acum, după referendumul din uh, Grecia cum se va reforma Grecia, dar și Europa pentru a putea progresa și una din reformele cele mai importante este tocmai această uniune a piețelor de capital. Cum putem să ne asigurăm ca investițiile transfrontaliere să fie promovate? Cum putem să fim siguri că întreprinderile noastre se pot uh, finanța fără a cere credite bancare neapărat. Domnule comisar, vă urez succes. Trebuie să facem acest exercițiu într-un mod cât mai serios și să ne concentrăm pe dificultățile care apar aici. De exemplu, cum să eliminăm obstacolele? obstacolele în calea întreprinderilor noastre, cum să simplificăm sistemele pentru ca întreprinderile să aibă acces la capitalul de care au nevoie pentru a investi și pentru a se dezvolta. Mulțumesc! Doamna Gular, pentru un minut și 30 de secunde.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 domnule președinte comisia europeană e de părere că această propunere în ceea ce privește uniunea piețelor de capital este soluția în ceea ce privește economia europeană însă acest lucru nu e adevărat. în, primele, în primii ani ai euro băncile au uh, încurajat niște bule uriașe. Și vedem care sunt consecințele acum. Erau miliarde de euro, au curs în salvarea băncilor, aceste sume nu o să le mai vedem niciodată. Și vedem ce se întâmplă în continuare în economia reală și cum arată fluxurile de acolo. Apoi, să ne deschidem spre fluxurile internaționale, am ajunge doar la o și mai mare speculație și mai puțină stabilitate. Problemele sunt altele în Uniunea Europeană și acestea revin din cauza că există aceste politici de austeritate, nu din lipsa capitalului. IMM-urile trebuie să poată să se financeze, da, însă niște produse financiare atât de complicate în loc de credite, așa ceva e fals. Uniunea piețelor de capital nu ar aduce un plus. Băncile cu banii publici au fost salvate și toată lumea continuă să aibă această temere. Așa că acum trebuie și statele salvate. E nevoie de investiții statale, bănci statale pentru a finanța IMM-urile. Mulțumim. Un minut. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm uh, Uniunea Piețelor de Capital, uh, acest proiect al Comisiei care dorește să încurajeze investițiile în uh, afacerile productive din piața unică. Uh, având în vedere că nivelul investițiilor este acum la, la minus 70% față de perioada înainte de, de, dinainte de criză, avem nevoie de măsuri care să sprijine economia. Sigur că susținem orice re, reproiectare a pieței de capital care să uh, nu mai servească interesele finanțatorilor, ci să servească interesele micilor afaceri. De asemenea, trebuie protejate economiile cetățenilor reglementarea este importantă, dar trebuie să mm, uh, fie proporțională cu dimensiunea investițiilor și nu trebuie să afecteze schemele de investiții locale. Este nivelul local uh, are o mai mare posibilitate de a-și asuma răspunderea și o birocrație mai mică atunci când suntem mai aproape de nivelul local. Zami, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. N-au trecut mulți ani uh, de la criza financiară care ne blochează încă, uh, dar poate unii au uitat sau par să uite cauzele care ne-au dus în această situație. Motivul pentru care economia mondială s-a regăsit în genunchi este tocmai financiarizarea sa excesivă. Economia reală a, uh, a avut de suferit efectele catastrofale a unor alegeri financiare inoportune și um, prea riscante. Ceea ce dorește Europa cu Uniunea Piețelor de Capital pare o glumă, pentru că se dorește să stimuleze stimuleze economia, din nou uh, mizând pe capitalul și finanțe. Eh, știm foarte bine că această prevedere nu este studiată pentru a încuraja IMM-urile și uh, paralelele cu eh, Statele Unite sunt inoportune pentru că țesutul nostru uh, antreprenorial este foarte greșit, foarte diferit. Europa nu pare să dorească să învețe din propriile greșeli. Uniunea Capitalelor și a lumii financiare nu ține cont de interesele cetățenilor și ale IMM-urilor europene. Mulțumesc! Doamna Kappel, pentru un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Hill. Faptul că Uniunea Piețelor de Capital e o nevoie reiese foarte clar de pe urma crizei financiare. Vedem că SUA și-a revenit mult mai repede decât Europa. În SUA, unde băncile sunt cele care joacă un rol um, secundar în ceea ce privește piețele financiare. De aceea, Europa are nevoie de o piață de capital diversificată, astfel încât să există un acces mai bun pentru IMM-uri la capital. Uh, am, uh, m-am pregătit cu niște cuvinte care cred că se potrivesc aici foarte bine. Uh, economia uh, europeană e ca un avion care încearcă să zboare cu un singur motor. Pentru a putea să fie sustenabilă e nevoie de încă un motor și anume de această finanțare a piețelor de capital. În SUA există IMM-uri de 5 ori care au o finanțare de 5 ori mai bună decât cele europene. Așa că nu e surprinzător faptul că uh, Um, foarte multe companii preferă să se mute spre SUA pentru că acolo găsesc o piață de capital mult mai atrăgătoare. Același lucru e valabil și pentru companiile de tip uh, startup care apelează la crowdfunding și așa mai departe. În Europa trebuie să le asigurăm un grad mai mare de siguranță. Finanțare bancară, finanțare pe piața de capital, vedem diferențele mari de procente între SUA și Europa. E clar că avem nevoie de instrumente alternative de finanțare. E nevoie de o piață eficientă de capital, un sistem stabil și un acces mai facil la capital. Doar așa putem ajunge la creștere. Mulțumesc! Doamna Hübner, un minut și 30 de secunde. Thank you, <coughs> uh, uh, Mulțumesc domnule președinte. Domnule comisar, având în vedere cât de limitat este rolul actual al piețelor de capital în finanțarea economiei, având în vedere cât sunt de fragmentate în multe din statele membre, există o șansă ca în efortul dumneavoastră de a construi această Uh, această uniune a piețelor de capital uh, să aveți câștig de cauză, să câștigați de la început, să aveți uh, să, să, să reușiți de la început și sper că veți reuși să mobilizați toate vehiculele necesare, toți factorii necesari um, armonizarea standardelor, reducerea complexității, identificarea de noi tipuri de active. Dacă dorim, de exemplu, să investim în infrastructuri energetice, sperăm ca acestea să fie rezultatele pe care le veți atinge. S-a vorbit foarte mult despre IMM-uri și despre securitizare, dar sunt foarte multe alte metode prin care IMM-urile, uh, startup-urile pot avea un acces mai bun la finanțare. Și sper că veți merge dincolo de securitizare către uh, capitalul de risc, dar și către uh, furnizarea de informații, către standardizarea informațiilor și aș dori să vă încurajez să faceți un pas și către mm, standarde de contabilitate pentru IMM-uri. Uh, domnul Fernandez, un minut și 30 de secunde. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Documentul care a făcut obiectul unei dezbateri și unui vot la Comisia pentru Afaceri Economice în legătură cu Uniunea uh, Pietrelor de Capital uh, este uh, unul bun și mulțumesc colegului Gualtieri um, și colegului Balț pentru acest raport. Însă nu se ține cont între legătura dintre zona euro și restul Uniunii. Uh, o parte importantă a Uniunii Europene funcționează cu moneda euro. Moneda euro poate să fie esențială pentru a crea o adevărată piață a capitalurilor, dar poate e nevoie de mai multe discuții pentru a se atenua riscurile. Piața capitalurilor trebuie să reglementeze și ceea ce numim shadow banking. Um, deci, domnule comisar, v-aș întreba ce inițiative ați prevăzut pentru a legifera în mod eficient și această piață bancară, mai ales având în vedere legislația privind insolvența. Trebuie să facem în așa fel uh, încât aceste uh, piețe, um, acest sector al shadow banking-ului să fie și el reglementat în mod uh, eficient. Știm că în următoarele luni Comisia ne va face propuneri importante, dar în legătură cu acest aspect rămâne o lacună dacă dorim ca piețele funcționeze. Partea domnului Wolf. Ok. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare simplă. Ați felicitat raportorul și raportorul din umbră în legătură cu un document excelent, dar creșterea în Europa se este cauzată de faptul că nu avem o uniune a piețelor de capital sau lipsa de creștere este cauzată de faptul că întreprinderile sunt necompetitive, uh, suportă multe impozite și multe reglementări? Ce răspuns alegeți? Bueno, yo creo que eh, su juicio a partir del cual considera que Europa no crece porque hay demasiada regulación. Considerați că nu există creștere economică în Europa pentru că întreprinderile nu sunt destul de competitive și suferă de prea multe reglementări și prea multe impozite. Nu sunt de acord. Avem nevoie de reguli clare. Dacă dorim Uniunea Piețelor de Capital, avem nevoie de un cadru juridic solid. De altfel, v-aș uh, ruga să spuneți acest lucru foarte clar în circunscripția dumneavoastră, pentru că Regatul Unit ar avea mult de câștigat dacă am legifera mai bine în Europa. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Trebuie să luăm notă de ultimele transformări ale reglementărilor, care, ultimele schimbări legislative care au dus la creșterea sarcinilor administrative, poverii administrative de pe umerii IMM-urilor, creând probleme pentru investitori. Trebuie făcut înainte un, trebuie făcut înainte un studiu de impact înainte să se implementeze o nouă reglementare și acest lucru trebuie făcut la nivel european. Și reglementările europene trebuie să existe doar atunci când ele nu sunt posibile la nivel național. O astfel de inițiativă legislativă ar trebui să se, să, n-ar trebui să se bazeze pe centralizarea piețelor de capital. Trebuie de asemenea îmbunătățit nivelul de educație și de sensibilizare pentru ca aceste piețe să fie mai disponibile. Sí, grazie, presidente le piccole imprese, quelle... Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Vali. Întreprinderile mici sunt cele care creează loc de muncă și ele sunt legate de sistemul tradițional de credite, sistem dezintegrat de băncile universale, de o financiarizare excesivă cu um, alături de politică, politicile de austeritate care au creat dezechilibre pe piața internă, au dus uh, la mult șomaj, foame și mizerie. Continuăm uh, să țintim uh, acest sistem financiar, dar nu facem decât să creăm și mai multă inegalitate. Inegalitatea atunci când îi visăm pe cei care dețin capitalul lor și au interesul să speculeze în loc să investească în viitor, niciodată nu vom reuși uh, să scăpăm de cele două probleme principale care afectează Europa astăzi, și anume sărăcia și șomajul. Trebuie să mizăm pe un proiect de banc, bănci, nu de bănci de credit, ci un proiect de bănci funcționale și să nu mizăm pe lumea financiară. Dacă nu vom continui să fim în situație de criză și în continuare contribuabilii vor plăti. Höckmark pentru un minut și 30 de secunde. Domnule vorbitor, cred că acest document al domnului gualtieri și domnului Balz e unul foarte bun. Cred că e foarte important să putem să avem piețe de capital aprofundate în Europa. Însă eu sunt mereu sceptic atunci când uh, lumea spune că vom lansa o uniune a piețelor de capital. Aș dori să mă confesez în această plenară și să spun că avem deja o piață, o Uniune a piețelor de capital și anume Uniunea Europeană, acesta este numele ei. Faptul că țintim spre o piață internă și un flux liber al bunurilor capitalului și cetățenilor. Spun toate acestea pentru că această discuție are de-a face mult cu eșecurile din trecut, unde nu am fost capabili să eliminăm barierele și să eliminăm fragmentarea. Însă avem o avem piețe de capital care funcționează bine în Uniune, aici și acolo, dar acestea sunt destul de, uh, de profunde. Nu vorbim de sumele de, lichid, de lichidități, de capitalul care poate fi investit. Trebuie să facem ceva astfel încât să îmbunătățim piețele de capital din Uniunea Europeană. Asta în primul rând și trebuie să trecem pe ceasă, peste această idee de taxă pe tranzacțiile financiare. Apoi, toată legislația de care ne-am ocupat acum, o parte e bună, o parte nu, o parte pune bariere. Să ne asigurăm că nu reglementăm într-un fel în care să afecteze în mod negativ fluxul liber al capitalului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Uh, domnul Ludvigson, un minut 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult! Am o opinie pozitivă în ceea ce privește construirea sau a fost o opinie foarte pozitivă în ceea ce privește construirea acestei uh, uniuni a piețelor de capital uh, în contextul uh, crizei bancare, multe IMM-uri au avut de suferit și astfel a avut de suferit și o mare parte din economia reală. Cred că sistemul nu ar trebui să fie atât de sensibil. Uh, și ar fi o idee foarte bună dacă am uh, reușit să eliminăm uh, din obstacolele transfrontaliere această acest aspect, această parte a pieței interne este insuficient exploatată. Este foarte mult potențial aici care poate fi utilizat și în același timp este important să nu uităm care sunt riscurile uh, nu putem să permitem ca Uniunea pieței de, Piețelor de Capital să uh, conducă la o dereglementare suplimentară. Atunci când vorbim despre securitizare, de exemplu, dacă am slăbi aceste reguli cheie, cred că am pune în pericol stabilitatea financiară. Cred că nu putem să cădem în această capcană. Mulțumesc. Mulțumim. Uh, domnul Tajani. Un minut. Președinte, signor comisar, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Accesul la credite și lipsa investițiilor sunt una dintre problemele cu care se confruntă întreprinderile. Da, și trebuie să facem ceva dacă dorim să sprijinim economia reală. În Europa lipsesc investițiile și pentru investiții e nevoie de capitaluri, bineînțeles. Nu sunt suficiente capitalurile băncilor, de aceea trebuie să se deblocheze instrumentele nefolosite prin forme de finanțare alternative. Deci, și un recurs uh, sporit la capitalul risc, dar uh, și uh, la fondurile de pensii. Însă, dacă nu se face legătura între cerere și ofertă, și între investitori și întreprinderile mici și mijlocii, aceste măsuri nu vor fi suficiente. Deci, IMM-urile nu sunt suficient informate, dar nici investitorii nu știu ce potențial există în uh, rândul celor 24 de milioane de IMM-uri europene. De aceea trebuie să se amelioreze fluxul și calitatea informațiilor privind IMM-urile pentru a satisface nevoia de informații. De ce să nu creăm un instrument, o, o platformă, o agenție um, de reacție rapidă pentru a strânge, a valoriza și a difuza întreprinderi privind IMM-urile și deci a favoriza schimbul de, de informații între întreprinderi și furnizorii de capital. Um, Astfel se poate evalua nevoia de credit ale uh, IMM-urilor, deci aceasta poate fi o inițiativă care ar grupa IMM-urilor în clusterele tradiționale, sprijinindu-se astfel nu doar economia reală, ci și dezvoltarea pieței interne. Mulțumesc! Domnul Frunzulică, un minut 30 de secunde. Domnule președinte, commissioner, I strongly support... Domnule președinte, domnule comisar, sprijin uh, acest, uh, această inițiativă. Um, Uniunea piețelor de capital poate să joace un rol de plin în finanțarea um, relansării economice a Uniunii Europene. Salut introducerea priorităților noastre principale în acest raport, care se află în centrul valorilor noastre social-democratice, permițând uh, piețelor de capital să financeze economia reală și mai ales IMM-urile. Susțin importanța dezvoltării piețelor de capital europene pentru a diversifica finanțările și pentru a îmbunătăți accesul la finanțare, restaurând de asemenea um, stabilitatea sectorului bancar. Vom introduce amendamente care vor uh, vor veni împotriva de uh, acestui sector. Uh, consider că este nevoie de o revizuire a legislației pentru a uh, asigura standarde superioare de protecție, și o de protecție și o stabilitate a acestor piețe, în ciuda Uh, oportunităților pe care le aduce această inițiativă și în cele din urmă mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru abordarea pe care o au. Mulțumesc. Blue card din partea domnului Coburn. Uh, din partea uh, domnului Coburn. Mr. Coburn? Who is Mr. Coburn? No. Cine este domnul Coburn? Nu, nu, îmi cer scuze. Sorry. I'm sorry, you are too demagog. Demag- îmi pare rău pentru că sunteți mult prea demagog. Comentarii. Uh, domnul Mureșan, un minut 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Dear colleagues, many are asking us... Dragi colegi, mulți ne întreabă de ce economia americană și-a revenit mai ușor, mai rapid și în mod mai convingător uh, după ultima criză economică și financiară decât economia europeană. Și Răspunsul a fost pentru că și-a restructurat rapid sectorul bancar și a reformat sistemul financiar cu consecințe asupra finanțării economiei um, și uh, astfel s-a putut crea creștere și locuri de muncă. Uniunea piețelor de capital uh, e, reprezintă rezultatul uneia dintre lecțiile învățate din urma crizei și poate să ofere finanțare economiei și IMM-urilor. De aceea doresc să subliniez importanța elementului legat de condițiile economice și de reglementare care să avantajeze întreprinderile mici și mijlocii. Trebuie să se faciliteze accesul diversificat al IMM-urilor la finanțare în cadrul pieței um, Uniunii Piețelor de Capital. Dar particularitățile naționale ale modelelor de afaceri, sectorilor de afaceri din statele europene trebuie să fie um, considerate în oferirea unor oportunități egale de finanțare. De aceea, o abordare cu adevărat europeană, ținând cont de caracterul interconectat al sectoarelor bancare și financiar din Europa, trebuie să sprijine piața internă, dar trebuie și să se evite fragmentarea financiară, mai ales în momente de criză. Mulțumesc! Mulțumesc! A, teraz poproșe pana posła. Mulțumesc și acum are cuvântul Uh, domnul sau doamna Tang. Mulțumesc, domnule președinte. Când domnul Juncker a vorbit prima oară de Uniunea Piețelor de Capital, aveam anumite dubii. E aceasta soluția? Era aceasta soluția pentru obstacolele care încă mai rămâneau în fața IMM-urilor europene? Sau era o cale de a reintroduce noi probleme sub un alt standard? Cred că răspunsul depinde foarte mult de felul în care abordăm această Uniune a Piețelor de Capital. Două principii cheie trebuie să se afle în mijloc. Aceasta trebuie să fie sigură și trebuie să servească economiei reale. În ceea ce privește siguranța, stabilitatea sectorului financiar cere un număr de măsuri încă. Securitizarea, în privința acestea, în rezoluție se atinge un echilibru corect. Trebuie să vedem cum uh, pot fi schimbate riscurile, cum trebuie să arate împrumuturile acordate IMM-urilor. În același timp, o securitizare la nivel încat are nevoie de o alocare ca atare a drepturilor și a riscurilor. Există încă probleme neadresate în ceea ce privește securitatea uh, tranzacțiilor financiare și există un potențial de creștere a riscului sistemic aici. Mai trebuie completată și Uniunea Bancară, bineînțeles. Tot nu am ajuns la o, o schemă de a depozitelor la nivel european. Servirea economiei reale, un servicii bancare care trec de bănci, în Uniunea Europeană. Există o posibilitate pentru Uniunea Europeană să-și diversifice instrumentele financiare. Cred că e bine, deschide ușa spre IMM-uri și IMM-urile se pot dezvolta și crește în Europa și își pot aduce aportul la economia europeană ca atare. Însă toate acestea nu trebuie să fie uh, Uh, restricționate la fin, sectorul financiar. Trebuie să ne uităm la, și la sistemul de impozite. Trebuie să vedem cum stau lucrurile pe piața imobiliară. Până acum Comisia nu a zis nimic pe aceste subiecte. Pentru a închide, a da o rezoluție, uh, dar această uniune a piețelor de capital trebuie să meargă mână în mână cu ceea ce s-a obținut deja în trecut din punctul de vedere al reglementării. Da, poate să fie o oportunitate pentru sectorul financiar această uniune. Rezoluția este un bun punct de plecare, atinge echilibrul de care e nevoie. Există un echilibru între puterea de diversificare și necesitatea de reglementare corectă. Acesta e un echilibru pe care trebuie să-l menținem pe întregul proiect. Mulțumesc! Dziękuję, panie pośle. Przechodzimy do procedury cash day. Bardzo... Mulțumesc. Trecem acum la procedura cash day. Doamna Sulin. Hvala za besedo, predsedujoči. Unia Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea piețelor de capital este foarte importantă pentru întreprinderile mici și uh, mijlocii, precum și pentru crearea de locuri de muncă și pentru creșterea economică. De aceea, IMM-urile au nevoie de acces la finanțare. Această uniune va putea cu siguranță să le ofere acest acces la finanțare IMM-urilor. Avem de asemenea nevoie de investiții pe termen lung și de proporționalitate atunci când se implementează legislația. Atunci când planul de acțiuni va fi publicat în luna septembrie, va trebui să prevedem și acele dispoziții uh, privind țările terțe și să reflectăm la o mai bună aplicare a legislație privind insolvența. Mulțumesc, domnul Nicola Caputo. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Austeritatea care a urmat uh, criza economică și financiară a compromis uh, creșterea europeană și a răutățit economia și condițiile sociale. Probabil în aceste ultime ore în Grecia și în întreaga Europa probabil se invocă consolidarea nivelului de productivitate a investitorilor uh, și deponenților. E nevoie de o liberă circulație a capitalelor în toate cele 28 de state membre și o piață care să stimuleze economia, creșterea și ocuparea. Obstacolele uh, în calea tranzacțiilor financiare trebuie înlăturate și trebuie adoptate măsuri pe uh, termen mediu și lung pentru a înlătura riscul, pentru a gestiona riscul și trebuie să se înlătureze uh, cheltuielile administrative excesive care uh, sunt pe umerii întreprinderilor. E nevoie de aplicarea de principii de transparență și coerență și de protecție a economiilor deponenților. Mulțumesc! Grazie, tanta onorevole! Eh, Mulțumesc! Și acum are cuvântul următorul vorbitor. Mulțumesc. Uniunea piețelor de capital își dorește o consolidare a investițiilor, consolidarea investițiilor și a infrastructurii. Uniunea piețelor de capital trebuie să fie o finanțare suplimentară pentru companii, special pentru IMM-uri. Băncile după criza financiară au fost salvate din banii contribuabililor, iar acum acestea nu mai investesc în economia reală, ci în cea de casino. Eu cred că, în special, băncile de investiții ar trebui să fie sprijinite și, și uh, băncile locale, ale comunităților locale. Ne dorim să ajutăm IMM-urile și economiile locale. Acestea sunt importante pentru a sprijini ocuparea în Sud și în Grecia. În Grecia, BCE a strangulat economia și s-au făcut controle în ceea ce privește capitalul. Astăzi nu mai avem niciun fel de piață de capital funcțională în Grecia și nici bănci, însă ieri poporul a spus foarte clar nu politicii de austeritate. Mulțumim, are cuvântul domnul Iacovcici. Da bismo mogli izaći iz ove već preduge u kojoj se. Mulțumesc. Trebuie să ne mobilizăm pentru a ieși din această criză care durează de atâta timp și care afectează statele membre ale Uniunii Europene sau cel puțin unele dintre ele. Și pentru asta trebuie să investim în sectorul real, în economia reală. Nici o manipulare financiară nu poate să rezolve această problemă. Trebuie să investim în sectorul real, în economia reală și trebuie să permitem IMM-urilor să aibă acces la capital și astfel investițiile în sectorul real să fie vizibile. Este singurul mod de a avansa. Este singurul uh, mod de a arăta că dorim să creăm noi locuri de muncă, mai ales pentru tineri și Uniunea piețelor de capital este o idee pe care o susțin pe deplin, având în vedere că ne va permite să avem investiții în economia reală, în IMM-uri și în crearea de noi locuri de muncă. Mulțumesc, domnul Viegas. A União dos Mercados de Capitais Uniunea piețelor de capital uh, este un, exam, un exemplu care ilustrează contradințiile sistemului de integrare capitalist în Uniunea Europeană și un exemplu al lipsei de soluții pentru a face față problemelor cu care se confruntă economiile europene. Uniunea Europeană se confruntă cu o criză foarte gravă. Un sfert dintre europeni se confruntă cu riscul sărăciei și excluziunii sociale. Avem 24 de milioane de șomeri. Rata șomajului s-a dublat între 2007 și 2014. În loc să, înțeleagă, să se înțeleagă cauzele crizei și uh, a înțelege că e nevoie de soluții publice pentru a corecta insuficiențele enorme ale piețelor, să continuăm să mizăm pe aceleași probleme care au fost și cauzele crizei actuale. Uh, integrarea rețelor de capital uh, nu uh, va rezolva nicio problemă a economiilor noastre. Atâta timp când nu avem un cadru legislativ cu o supraveghere suficient de complexă pentru uh, a rezolva lipsa de finanțare a mmr urilor soluția este periculoasă. Are cuvântul acum domnul Igor Soltes. Predsedujoči, hvala za besedo. Torej, Unija kapitalskih trgov eh, je lahko. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Uniunea piețelor de capital poate fi uh, un mecanism de corectare a crizei pe care o trăim de atâția ani și care se datorează, este cauzată uh, și de sistemul bancar care a acordat credite fără niciun fel de simț etic sau critic. De aceea trebuie să sprijinim acest document care propune noi uh, oportunități și un nou conținut pentru funcționarea IMM-urilor. Pe de altă parte, trebuie să vorbim și de piețe mai libere, mai flexibile, despre necesitatea de a institui o uniune fiscală. Și aș dori să evidențiez și problematica insolvenței în Uniunea Europeană. Este un domeniu în care este nevoie de măsuri suplimentare. În orice caz, toate acestea sunt domenii în care va trebui să lucrăm pentru a reduce numărul de locuri de muncă precare. Domnul Coburn. Uh, Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Aș dori să spun că cea mai de, cel mai de succes piețe de capital din Uniunea Europeană e reprezentată de fapt de Londra. Dacă Uniunea Europeană își dorește mai multă reglementare, atunci trebuie să uite spre această instituție. Multe din companiile mondiale investesc aici, apoi dacă lucrurile se schimbă, acestea vor pleca în străinătate, vor investi în Singapore, Hong Kong, ori altundeva, nu vor rămâne în UE. Euro o monedă politică și nu una uh, economică, se află acum pe pragul ieșirii Greciei din Uniunea Europeană și din zona euro. Impunerea acestor reguli financiare asupra Londrei vor duce la o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană și cred că acest lucru ar însemna sfârșitul Uniunii Europene. Probabil nu uh, îi supăr foarte mult pe membrii partidului meu, dar domnilor și doamnelor, mergeți, vă îndreptați spre un dezastru, nu învățați din nimic și nu veți învăța nici din ce se întâmplă acum. Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Sean Kelly, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Poate nu vom înțelege nicio, învăța niciodată din uh, erori, dar măcar încercăm. Suntem uniți și doar pe baza solidarității și cooperării putem face progrese. Am văzut acest lucru și săptămâna trecută, când au fost uh, reduse taxele de roaming în timp. Sistemul uh, a fost blocat, dar doar uniți, în mod determinat, mai ales la nivel parlamentar, reușim să obținem reducerea și apoi eliminarea taxelor de roaming în 2017. Iată ce trebuie să le spunem cetățenilor, ce poate să facă Uniunea Europeană pentru ei. S-au făcut multe progrese în ultimii cinci ani pentru reglementarea uh, domeniului bancar uh, sau uh, adoptat reglementări uh, și acum avem uh, Uniunea Europeană a Energiei și Uniunea Piețelor de Capital. Și um, întreprinderile trebuie să beneficieze de mai multe surse de finanțare, să știe că acestea există pentru a ne îndrepta direcția cea bună. Comisar. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul comisar Hill în numele Comisiei Europene. Thank you, Mr. President. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Rezoluția și dezbaterea pe care l am avut în această după-amiază rezumă foarte bine punctele principale pe care dorim să le îndeplinim și aș uh, uh, sublinia 4-5 mm, uh, tematici care au fost enunțate aici. Este vorba despre o construcție care va începe de jos în sus, se vor identifica obstacolele și vom um, construi o uniune pentru oameni. Iată abordarea pe care o sprijinim. De aceea și sprijinul pentru această idee este foarte puternic, chiar din partea City din Londra, pentru că văd beneficiile unei uh, piețe unice și cred că ar fi uh, negreșit să, ar, ar fi greșit, îmi cer scuze, să uh, interpretăm acest lucru uh, altfel. Este, ați vorbit despre nevoia de a elimina barierele, despre nevoia de a fi proporțional prin procesul de legiferare și uh, Uh, ați vorbit despre fluxurile de capital uh, prin una, care traversează Uniunea Europeană, despre insolvență, despre fiscalitate, despre pensiile private. Toate aceste subiecte sunt abordate în Cartea Verde. Uh, am adresat întrebări legate despre insolvență, despre impozitare și vom urmări aceste mm, aspecte și în răspunsurile pe care le vom furniza. Uh, și cred că multe din punctele care au fost ridicate aici sunt deja abordate. De asemenea, este important să subliniem că scopul a ceea ce facem este să completăm uh, posibilitățile de finanțare care există de deja, să completăm sistemul bancar. Uh, avem în Europa un sistem care depinde foarte mult de o singură sursă de finanțare și anume sistemul bancar și dacă acesta suferă o contractare, atunci um, economia și afacerile riscă să nu mai primească finanțările de care au nevoie și eu cred că trebuie să diversificăm sursele de finanțare, să acordăm IMM-urilor, precum și companiilor mari, uh, surse alternative, astfel contribuind la creștere și la crearea de noi locuri de muncă. Cred că acest uh, mod de a avansa este sprijinit și salut sprijinul pe care l-am auzit aici. Uh, cred că avem ocazia să progresăm împreună. Nu spun că este Sfântul Graal această inițiativă, însă cred că avem o ocazie să facem ceea ce am decis să facem acum 50 de ani și anume să uh, avem o mm, circulare liberă a capital, o mișcare liberă a capitalului și cred că putem face asta și prin intermediul acestei propuneri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Ajungem aici la sfârșitul dezbaterii pe acest subiect.